Aș dori să vă informez în legătură cu uh, catastrofele naturale care au avut loc în uh, ultimile zile. Cel puțin 75 de oameni au pierdut viața în uh, cutremurul din Turcia. De asemenea, a avut loc un cutremur și în Chile cu care s-a soldat cu 300 de morți. De asemenea, au avut loc uh, furtuni în Franța care s-au uh, soldat uh, cu pierderi tragice și, de asemenea, aș dori să revin și asupra situației din Haiti, în care au murit 300 de mii de persoane. Am trimit condoleanțe familiilor acestor victime și a persoanelor rănite. E o adevărată tragedie pentru familiile victimelor, dar e o tragedie națională pentru uh, aceste țări, dar și pentru întreaga lume. Transmitem gândurile noastre pline de simpatie familiilor victimelor și țărilor implicate. În 11 martie, Lituania Ă, va aniversa 20 de ani de la obținerea independenței. A fost ă, prima țară din blocul ă, comunist care și-a declarat independența. Din... Avem patru parlamentari a Declarației de Independență din 1990, semnatare Declarației de Independență din 1990, care fac parte din Parlamentul European. De asemenea, în 11 martie 1990, Congresul din Estonia a adoptat o declarație cu privire la obținerea independenței acestei țări după 75 de ani de ocupație sovietică. sovietică. Aș dori de asemenea să uh, felicit colegii din Estonia. În 10 martie vom aniversa 51 de ani de la revolta din Tibet. Lansăm pe această ocazie un apel autorităților chineze în speranța că ele își vor uh, schimba atitudinea față de uh, poporul din Tibet și pentru a relansa uh, dialogul cu acesta. Având în vedere declarația domnului Nigel Farage, în timpul sesiunii plenare din luna trecută, în conformitate cu articolul 153.3 din regulamentul de procedură, am, l-am amendat pe domnul Farage cu 10 zile de indemnizație. Aș dori să vă informez în legătură cu un alt eveniment, un incident, a avut loc un uh, furt. Unul dintre colegii noștri, colegele noastre, a fost jefuită în apropierea clădirii Parlamentului din Bruxelles. Am contactat autoritățile belgiene. Doamna Durand, colega noastră care a făcut uh, obiectul acestui uh, uh, furt, activează în uh, funcție de intermediar și situația este după cum uh, urmează. Împreună cu Comisia Europeană am dorit să instituim o zonă specială în apropierea instituțiilor europene, o zonă de pază și de securitate, cu participarea autorităților federale din Belgia. Și în acest sens avem uh, negocieri cu autoritățile belgiene. Am avut uh, astfel de negocieri săptămâna trecută și vom avea de asemenea ședințe oficiale în 20 martie cu uh, poliția din Belgia. Aș dori să vă informez că noi încercăm să îmbunătățim securitatea în apropiere de instituțiile europene, în apropiere de Parlamentul European, dar nu numai de Parlamentul European. Trecem acum la procesul verbal a reuniunii din 25 februarie, care v-a fost distribuit. Aș dori să știu dacă există întrebări în legătură cu acest proces verbal sau obiecții. Dacă nu, el e considerat adoptat.